Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen nach der Tagesordnung. Dragi colegi, bun venit. Ordinea de zi eh, conține declarația Consiliului pentru a prezenta programul președinției cehe și voi da cuvântul președintelui.